avea loc mâine. The next item on the agenda is question time to the... Următorul punct de pe ordinea de zi e ora de întrebări adresate Consiliului și aș dori să-i rog pe toți colegii care vor să participe la această dezbatere să se apropie și să vină în sală mai în față, mai aproape. Prima întrebare a fost depusă de către domnul Posel și se referă la drepturile omului în Cuba. Doamna Malmström, când sunteți gata, puteți răspunde. Madam President, I am of course... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că sunt pregătită să trec din Statele Unite în Cuba la întrebarea domnului Posselt. O întrebare foarte importantă. Ei bine, Consiliul este îngrijorat și preocupat cu privire la drepturile omului în Cuba, mai ales în ceea ce privește lipsa progresului, în ceea ce privește libertățile politice. Nu există presă liberă, oamenii nu au dreptul de a se aduna. Accesul la presă și la internet este limitat. Există restricții ale uh, libertății de mișcare în și în afara Cubei. La ora actuală avem 208 prizonieri politici în Cuba, această cifră a scăzut de la 234 în 2007, dar majoritatea acestei reduceri se, a, se datorează a, uh, finalizării sentinței. Avem un a, uh, grup de lucru special pentru a, uh, drepturile omului unde se discută acest lucru. Deținuții politici și familiile acestora a, se bucură de drepturi care sunt sub uh, standardele ONU. Unii dintre aceștia nu au, uh, trăiesc în condiții uh, execrabile și le sunt încălcate drepturile. Sunt uh, bătuți, nu li se oferă asistență medicală și sunt supuși sub presiune psihologică. Însă nu există cazuri de uh, aducere în fața instanței a uh, gardienilor sau pol polițiștilor care fac asta. Guvernul continuă să refuze uh, supraveghere din partea unor uh, organizații internaționale. Abordarea Consiliului față de Cuba a fost, a fost stabilită în 1996, dar a fost revin, revizuită anual. În 2008, în Europeană și Cuba, uh, au căzut de acord să înceapă un dialog politic uh, cuprinzător. Acest dialog nu se referă numai la autoritățile cubane, aneze, ci și uh, societatea civilă. Se pune accentul pe democrație, drepturi umane și libertăți fundamentale. Și asta în uh, evaluarea din 2009 a poziției comune. Acest an, în iunie, am spus foarte clar că aceste aspecte vor rămâne esențiale în relația cu Cuba. Consiliul a solicitat Cubei să elibereze necondiționat toți uh, uh, deținuții politici, inclusiv cei închiși în 2003. Ne-am exprimat preocuparea față de acești deținuți și starea lor de sănătate. În plus, am solicitat Cubei să faciliteze accesul organizațiilor umanitare internaționale la acești deținuți. De la dialogul de anul trecut, uh, stat, uh, Uniunea Europeană a menționat problema deținuților politici la fiecare reuniune cu Cuba și acest uh, și drepturile, drepturile omului vor fi um, repet, acest aspect va fi repetat de fiecare dată. Este important să avem însă aceste reuniuni pentru că, trebuie să de, pentru că ne dă ocazia să discutăm în mod deschis uh, preocupările noastre. Suntem în continuare îngrijorat cu privire la situația din Cuba și vom, urm- vom continua să urmărim uh, cazuri individuale, mai ales atunci când țara de sănătate a deținuților este uh, gravă. Uniunea Europeană a făcut a inițiat o manifestare de solidaritate în Havana pentru a-și arăta solidaritatea cu doctorul Darcy Ferrer și pentru a arăta că autoritățile cubaneze nu respectă legislația. Apoi, Alfredo Domingos, Dominguez este un caz pe care și noi îl îl urmărim uh, și menținem contact cu familia sa. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnul Posel. Aș dori să îi mulțumesc uh, doamnei președinte a Consiliului. Mi s-au dat informații foarte clare cu privire la condițiile de deținere și aș dori să întreb următorul lucru. Poate Consiliul să verifice condițiile din închisoare pentru fiecare deținut și, în al doilea rând, care este poziția cubanezilor față de relațiile cu Uniunea Europeană. Nu avem acces la aceste informații în mod oficial, dar prin intermediul ONG-urilor și contactelor internaționale obținem informații oarecum fragmentate cu privire la situația prizonierilor politici și știm că în anumite cazuri starea, problemele de sănătate sunt foarte grave și încercăm împreună cu ONG-uri și familii să ușurăm puțin situația, dar uh, avem con- informații concrete oficiale foarte puține. Problema e că mulți dintre acești prizonieri sunt ținuți în închisoare fără un proces oficial, fără o acuzație oficială lucru care contravine legii cubaneze, fiindcă acești oameni au dreptul să știe de ce sunt acuzați și de ce sunt ținuți în închisoare, un drept fundamental în toate societățile, care însă, iată, nu este respectat în Cuba. Dialogul cu Cuba este unul dificil. Important deocamdată este totuși să existe un dialog. Uh, fiindcă acest lucru ne oferă posibilitatea de a uh, rămâne în legătură cu autoritățile și să avem o poziție critică și fermă față de ei, dar să avem și o legătură cu societatea civilă și dizidenții, cei care um, acționează pentru, în mod pașnic. Noi considerăm că aceste lucruri deocamdată ar da rezultate, dar nu cred să există niște schimbări importante în viitorul apropiat. Mulțumesc! prima solicitare pentru întrebări suplimentare. Am uh, primit astfel de solicitări. Uh, vom la două, după care răspuns. Domnul Șanti și doamna Movai. Domnule Șanti, să aveți cuvântul primul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru. Cred că atunci când este vorba de drepturile omului, și de ceea ce a menționat domnul Posselt, cred că putem să cooperăm mai bine cu statele cu care avem relații politice, diplomatice și cu care avem relații comerciale. Am putea să îmbunătă îmbunătățim situația, am putea să uh, înregistrăm progrese în ceea ce privește democrația din uh, Cuba dacă am avea astfel de relații. Uh, cum credeți că se poate face acest lucru la nivelul statelor membre, având în vedere faptul că la ONU Cuba a avut de-a face cu o rezoluție ce ține de embargoul impus de Statele Unite? Mulțumesc, doamna Morvai, aveți cuvântul states of uh, yes I'm starting all over again so here i am a peaceful Iată că și eu sunt un dizident pașnic din una dintre statele membre ale Uniunii Europene, Ungaria, și vreau să vă cer părerea. Cum putem să obținem același nivel de interes pentru respectarea drepturilor omului în Ungaria, similar cu cel de care dați dovadă față de Cuba, fiindcă în Ungaria, din toamna lui 2006, Există mm, foarte multe acțiuni brutale ale poliției împotriva demonstrațiilor pacifiști, avem mulți uh, prizonieri politici torturați, uh, prizonieri, n-am știut că am doar 30 de secunde. Aș vrea să le cer uh, politicienilor cubanezi să negocieze poate numele noastre pe baza tuturor lucrurilor pe care le-am auzit. Îmi cer scuze, 30 de secunde aveți uh, și e vorba de drepturile omului în Cuba ca subiect. Dacă doriți să răspundeți, doamna ministru. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Întreaga Uniune Europeană s-a exprimat împotriva uh, politicii de embargo americană și că acest lucru nu poate ușura găsirea unei soluții pe viitor pentru Cuba. Deocamdată, Uniunea Europeană a spus de asemenea că uh, își dorește o cooperare mai strânsă cu Cuba, chiar și din punct de vedere comercial, însă asta va depinde de progresele înregistrate în domeniul uh, drepturilor omului, respectarea democrației și numărul de prizonieri politici. Iată, toate aceste elemente deocamdată nu ne permit să înregistrăm progrese în acest sens. Autoritățile cubaneze sunt cele care trebuie să demonstreze dorința lor reală de a înregistra progrese în acest domeniu. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Trecem acum la întrebarea următoare din partea doamnei Harkin și care se referă la abuzarea persoanelor în vârstă. I would be grateful if you would abide by the rules of question time. Vă rog să respectați uh, regulile privind timpul de intervenție. Există un supliment de 30 de secunde, dar trebuie să uh, respectați subiectul de care discutăm. domnule ministru, când sunteți pregătită pentru următoarea întrebare? Mulțumesc, doamnă președinte. O mare uh, proporție a populației noastre îmbătrânește uh, dar uh, ceea ce menționați noastră cade sub uh, uh, competența statelor membre. Noi nu mai putem să completăm această activitate. Președinția suedeză a încercat să preia acest subiect și să încerce și a încercat să îmbunătățească calitatea vieții vârstnicilor. Pot să vă amintesc de o conferință ce s-a ținut la Stockholm acum o lună cu privire la o uh, îmbătrânire demnă. Avem stări, avem țări, am avut participanți în diferite țări în care vârstnicii au o bună calitate a vieții, am avut reprezentanți ai ministerelor, al unor ONG-uri. Ideea era să menționăm tocmai aceste și să abordăm tocmai aceste subiecte. Cum putem să facem față faptelor acum când avem nevoie de o mai bună cooperare în sectorul uh, sănătății, astfel încât fiecare persoană vârstnică să uh, fie îngrijită așa cum uh, are dreptul. În noiembrie intenționăm să uh, includem acest aspect în concluziile noastre pentru a ne asigura că fiecare persoană poate îmbătrâni cu demnitate. Dorim să existe un schimb de informații și de bune practici între statele membre. Uh, Comisia, i s-a solicitat să uh, elaboreze un plan de acțiune în acest sens. În concluziile noastre am menționat uh, o egalitate de șanse pentru femei și bărbați și o perioadă care uh, să o perioadă de, uh, de care se asigure demnitatea în uh, îmbătrânire. Când este vorba de taxe, impuse vârstnicilor, uh, ei bine, avem regulamente care uh, interzic discriminarea pe bază de vârstă. Anul trecut, Comisia a încercat să includă alte aspecte, cum ar fi securitatea socială, formarea continuă, acces la reședințe și așa mai departe. Această propunere a Comisiei include o serie întreagă de uh, aspecte relevante în acest sens se referă la sănătate, aspecte ce țin de hărțuire, pentru a se asigura că orice, că niciun fel de acțiune nu poate să ducă la o jignire, umilire sau uh, amenințare a unei persoane vârstnice. Trebuie însă să existe o decizie în unanimitate în Consiliu. Dar trebuie să vă spun că încercăm să facem tot ce putem pentru a include legislații pe ordinea de zi care să ofere protecție suficientă vârstnicilor. Sunt de acord cu opinia Parlamentului European, sunt de acord că nimeni nu trebuie să fie expus la hărțuire sau atacuri, mai ales vârstnicii care sunt atât de vulnerabili. Mulțumesc! in office ms um, malmstrm for her considered reply mulțumim doamnei malmstrm pentru răspuns. conform comunicatului comisiei din 2008 trebuie să existe condiții adecvate pentru resurse formare și sprijin pentru îngrijitori. sunt de acord cu acest lucru dar înțeleg că e vorba de competențe naționale. sunt domenii în care ue poate să ajute mai ales în ceea ce privește aspectul transfrontalier. Aș vrea să știu ce părere aveți cu privire la înființarea unei structuri oficiale de schimb de informații pentru lucrătorii din uh, domeniul sănătății, adică acești îngrijitori care lucrează la nivel transfrontalier. Doamnă ministru. Mulțumesc uh, pentru această propunere. E prima dată când o aud și este într-adevăr o bună inițiativă, însă trebuie să discut cu miniștri relevanți și să o introducem sub o formă de discuții oficiale și poate pot reveni mai târziu. Mulțumesc din nou uh, două întrebări pe care le vom lua acum și apoi doamna ministru dă răspunsul. Doamna Țicău și apoi domnul Kelly. Doamna Țicău. Madam Chair, Madam uh, Minister,

Domnule Kelly, Doamna Harkin a pus o întrebare foarte uh, importantă și ați răspuns bine la ea. Dar pentru a extinde uh, domeniul de aplicare, să spunem așa, al acestei întrebări, vă gândiți că ar trebui să fim mai flexibili cu vârsta de pensionare și să avem o pensionare graduală mai degrabă decât o uh, pensionare uh, bruscă, pentru că ar fi ceva ce ar îmbunătăți calitatea vieții vârstnicilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cred că acest lucru merge dincolo de titlul întrebării, dar o voi lăsa la latitudinea doamnei ministru. Mulțumesc. Ca să răspund la prima întrebare. Da, tocmai pentru că trebuie să discutăm această, acest aspect, uh, președinția uh, franceză, cea suedeză și cea spaniolă vor discuta acest aspect. A avut loc și această conferință la care m-am referit, care a avut loc acum o lună și care se referă la un tratament demn al vârstnicilor. Este așadar o oportunitate de a discuta uh, acest aspect. Concluziile le vom discuta în noiembrie la EBSCO. În ceea ce privește vârsta de pensionare, este ceva ce fiecare stat membru decide uh, la nivel intern. Dar noi trebuie să avem o strategie pentru a crește, pentru a duce la dezvoltarea acestora, pentru uh, a crește șansele persoanelor vârstnice de a fi uh, angajate. Sunt lucruri care uh, îi pot ajuta pe vârstnici pentru că am găsit moduri de a-i păstra pe piața forței de muncă. Dar nu Consiliul trebuie să decidă când se va întâmpla acest lucru. Așadar, încurajez statele membre să-și utilizeze forța de muncă. Mulțumesc! Trecăm, trecem la următoarea întrebare a domnului Uh, Schmidt, care se referă la jurnalistul suedez Eiser închis în Eritrea. Mulțumesc, îmi căutam documentele. Da, într-adevăr, au trecut opt ani de când jurnalistul David Isaac a fost pur și simplu aruncat în temniță în Eritrea a fost, uh, a fost în, aruncat în temniță fără condamnare, fără proces. Și nimeni nu poate intra în contact cu el, nimeni nu-l poate vizita, nici familia sa, nici organismele internaționale. Din păcate, în ultimii ani, situația sa nu pare să se îmbunătățească. Eritrea continuă să încalce drepturile omului, ceea ce, bineînțeles, duce la nemulțumiri și îngrijorări din partea Uniunii Europene. Ce putem să spunem este că de mai multe ori am încercat să cerem eliberarea tuturor prizonierilor politici din Eritrea, printre care și jurnalistul David Isaac. Însă, pe 18 septembrie anului trecut, președinția a reluat din nou această chestiune și a cerut uh, să poată controla condițiile de detenție ale tuturor deținuților politici. Și am observat că există încălcări masive și grave ale tuturor drepturilor omului și drepturilor deținuților. Cazul lui David Isaac, din păcate, încă nu a fost rezolvat. Însă președinția suedeză și guvernul suedez continuă să se ocupe de dosarul său. Sperăm că vom obține liberarea acestuia, cel puțin din motive medicale, în așa fel încât să poată să fie uh, eliberat și să se poată întâlni cu familia sa. Suntem gata să cooperăm cu guvernul din Eritrea tocmai pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului în această țară ajutorul pe care îl uh, acordăm acestei țări depinde de, de situația drepturilor omului în domeniu, iar dialogul politic este un proces în curs, în desfășurare, însă va fi un instrument care ne va permite să înregistrăm progrese în domeniu pe viitor. Are cuvântul domnul Olle Mulțumesc, doamna președinte. Nu pot să vă descriu cât de proaste sunt condițiile de detenție ale domnului Isaac. Însă nu uitați că el este în închisoare deja de 8 ani de zile și este un cetățean al Uniunii Europene care nu poate să circule în mod liber. Uniunea Europeană trebuie să reia acest dosar la nivelul Consiliului de Ministri trebuie să-l discute, ca doamna Malmström sau eu știu, oricine altcineva să meargă în Eritrea din partea Consiliului și să vadă ce se întâmplă cu uh, David Isaac, să discute cu președintele eritrean. Mi se pare important pentru că un cetățean european care de ani de zile este închisoare, poate că într-o bună zi va și muri acolo. Eh, eh, Are cuvântul din nou Consiliul. Mulțumesc. Doamna președinte, nu pot decât să împărtășesc îngrijorările dumneavoastră. Uh, e adevărat că David Isac este în închisoare de ani de zile și nu reușim să obținem niciun rezultat concret pe lângă autoritățile din Eritrea. abuzurile și încălcările care există în Eritrea sunt pur și simplu incredibile și noi încercăm să utilizăm toate canalele diplomatice, politice, însă nu putem să mergem acolo și să punem întrebări președintelui. Deocamdată această posibilitate nu există. Nu avem posibilitatea de a trimite un emisar care să meargă la fața locului și să-l viziteze în închisoare și eventual să discute cu autoritățile din Eritrea. Într-adevăr, e o chestiune spinoasă și așa cum a spus și Oli Schmidt, este singurul cetățean al Uniunii Europene care pur și simplu muncezește în închisoare de atâția ani de zile. Bineînțeles, vom face tot ceea ce este posibil pentru a cere eliberarea lui David Isaac. Însă este foarte dificil să stabilești un dialog normal cu autoritățile în această țară. Mulțumesc, spune doamna președinte. Nu mai sunt întrebări suplimentare pe această temă. Trecem la întrebarea următoare de pe Uh, ordinea noastră de zi întrebarea doamnei Ana Haidt regată, legată de strategia Uniunii Europene față de a, uh, a, abuzul de alcool. Tack, eh, fru talman, o tack, fru Hed. Eh, jag skulle vilja börja med att erinra för... Mulțumesc. Poate aș putea să încep prin a vă spune că președinția suedeză a numărat printre prioritățile sale eh, al, consumul de alcool și sănătatea. Este așadar foarte important pentru noi să reducem consumul de alcool. Am avut deja trei evenimente importante. Odată, reuniunea informală a ministrilor sănătății la Shopping, în, în care am încercat să vedem cum alcool, consumul de alcool uh, influențează tinerii. Apoi am avut o reuniune la septem- în septembrie la Stockholm. Aici uh, am subliniat faptul că este important să avem o strategie cuprinzătoare în Uniunea Europeană împotriva alcoolului. Am avut mai mult de 250 de participanți din întreaga Europa. Al treilea eveniment a fost o reuniune a unor experți la nivel mondial pe uh, 23 uh, septembrie, organizat de președinția suedeză, în cooperare cu Organizația pentru Ajutor Umanitar și uh, o organizație norvegiană, am, am încercat și cu uh, reprezentanții ai Organizației Mondiale a Sănătății, am încercat să promovăm o strategie la nivel mondial cu privire la alcool și la consumul de alcool uh, pentru că la nivel mondial daunele din cauza consumului de alcool sunt uh, extraordinare. Am subliniat și uh, cauzele uh, ce țin, ce am subliniat și urmările consumului de alcool. E bine, strategia Uniunii Europene, când a fost uh, elaborată în 2006, când a fost adoptată în 2006, a fost un uh, pas foarte important. Uh, S-a înțeles așadar că consumul de alcool joacă un rol foarte important în ceea ce privește sănătatea. Uh, s-a stabilit că trebuie să se combată consumul de alcool uh, periculos. Pe 1 ianuarie 2007, comisarii au uh, urmărit din nou statisticile în acest sens mult timp a trecut de atunci și nu am reușit să înțelegem în totalitate efectele politicilor în domeniul consumului de alcool. Primul raport din partea Comisiei ne-a sosit în septembrie. Este vorba de un raport parțial care uh, va fi finalizat în 2012. Bineînțeles, vom uh, evolua acest uh, raport și vom urmări evoluțiile în domeniu. Am finanțat o serie de studii noi pentru a încerca să ținem consumul de alcool foarte sus pe ordinea de zi. Finanț... Încercăm să vedem și care, care sunt efectele marketingului asupra tinerilor, care sunt efectele asupra vârstnicilor în statele membre și că încercăm să vedem și care sunt efectele consumului de alcool asupra puterii de cumpărare. Suedia a, por, a propus de asemenea să trecem în faza următoare în ceea ce privește uh, consumul de alcool și sănătate. Trebuie să ne gândim ce vrem să facem după 2020, odată ce această strategie va fi încheiată. În acest sens, președinția așteaptă cu nerăbdare concluziile Consiliului la finalul lui 2009. Doamna Head, aveți cuvântul. Mulțumesc. Îmi dau seama că președinția a uh, depus eforturi și timp în acest sens și că au existat evenimente foarte importante în acest sens. Eu însă întreba, aș, aș fi dorit să mă concentrez asupra strategiei ce ține de alcool. De ce am pus această întrebare? Pentru că nu am văzut că s-a revenit la acest subiect. S-a întâmplat foarte mult de când președinția suedeză în 2001 a, pre- a propus această strategie. Statele membre au ridicat uh, vârsta de la care se poate cumpăra alcool, au crescut uh, accizele pentru alcool și sperăm ca președinția suedeză să împingă lucrurile mai departe și să interzică reclamele la alcool. Aștept răspunsul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru sprijinul acordat. Am încercat să ne concentrăm asupra acestui aspect acesta este modul în care putem să lucrăm în Uniunea Europeană. Organizăm conferințe, stabilim programe astfel încât lucrurile să continue să se miște astfel și încercăm să implicăm și viitoarele președinții. Dar nu avem acum un raport final, acesta va veni în 2012, dar până atunci mai putem face foarte mult. O serie întreagă de state membre fac foarte mult pentru că toate statele membre își dau seama de problemele de sănătate cauzate de consumul de alcool. Vă mulțumesc, am două întrebări suplimentare, le voi, lua, le voi accepta pe amândouă. Domnul Palechis întâi. Ministre, eh, Europa Sąjungos mastu mažėja žūstančių. Domnul președinte, Există multe victime pe uh, șoselele europene. Acestea sunt în scădere, dar nu ne-am îndeplinit obiectivele tocmai din cauza consumului de alcool. Există țări în care rata sinuciderilor este ridicată tot din cauza alcoolului și credem că la nivel european ar trebui să avem niște măduri, măsuri foarte stricte împotriva abuzului de alcool pe baza inițiativei nordice. Să interzicem chiar uh, vânzările de alcool către tineri, de ce nu? Eh, Madam President, thank um, um, Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă ministru și mulțumesc, doamnă Head, pentru ridicarea acestui subiect. Vreau să vă spun că în Scoția, în prezent, uh, electoratul pe care îl reprezint discută despre prețul minim privind produsele alcoolice și am vrut să o întreb pe doamna ministru dacă există discuții la nivelul Consiliului cu privire la un preț minim pentru băuturile alcoolice. Discuția este una foarte intensă în Scoția și aș vrea să știu dacă și Consiliul are în vedere această chestiune. Mulțumesc, doamna ministru, acum. Vă mulțumesc pentru întrebări. Una dintre principalele teme în strategia împotriva alcoolului este tocmai reducerea victimelor cauzate de accidente rutiere din cauza alcoolului. Cum am spus, e o mare problemă în Europa care cauzează multe probleme și implică multe costuri. S-a recomandat deci adoptarea unei limite maxime mai scăzute pentru șoferii profesioniști și uh, țările care au limite nu ar trebui să le reducă. Deci avem o recomandare în acest sens. Există multe state de asemenea care uh, pun în aplicare aceste recomandări și există o activitate de conștientizare a acestui subiect. Nu știu să există discuții cu privire la prețul băuturilor alcoolice. S-ar putea să fie, eu nu știu. Am să uh, discut cu colegul meu din domeniul sănătății, ministrul sănătății care se ocupă de acest subiect, dar eu nu știu să existe. Există alte, alte probleme pe care le discutăm deocamdată. Mulțumesc. Acum trecem la următoarea întrebare pusă de domnul Pelechis și vom discuta despre aspectele de mediu uh, cauzate de conductele de gaz. Mulțumesc, doamnă președinte. Nord Stream este un proiect unic pentru zona baltică datorită magnitudinii și consecințelor posibile. Consiliul este conștient de pericolele care există uh, din punct de vedere al mediului atunci când vorbim despre conducta Nord Stream. Există o rezoluție europeană privind impactul asupra mediului în zona Baltică, adoptată în iulie 2008. Toate statele membre UE au semnat Convenția ESPO din 91 privind evaluarea impactului asupra mediului în contextul transfrontalier. Există multe aspecte obligatorii în aceste convenție pentru a ne asigura că se face evaluarea impactului asupra mediului de fiecare dată și că sunt consultați tot partenerii implicați. Proiectul Nord Stream și consecințele acestuia sunt foarte importante pentru zona baltică și trebuie abordată cu foarte mare importanță, cu foarte mare atenție. Zonele Natura 2000 pot fi afectate, există Există zone în care s-au depus um, diferite tipuri de deșeuri specializate uh, care au impact asupra faunei, florei și pescuitului. De asemenea, căile navigabile maritime pot fi afectate. În cadrul Convenției ESPA, toate statele baltice au colaborat pentru a vedea cum, uh, care sunt obligațiile cu implementarea acestui proiect. Vrem să subliniem faptul că Nord Stream este o companie privată, adică este un proiect al unei companii private, uh, responsabilă deci cu proiectul, dar noi ne vom asigura că va respecta reglementările. Statele membre, de fapt, trebuie să facă acest lucru și Consiliul nu se va implica la nivelul activității statelor membre. Aciu, ministre, Domnul Paleschis, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă ministru, pentru acest răspuns detaliat. Într-adevăr, Suedia se preocupă și se implică în acest subiect, fiindcă este una dintre, uh, unul dintre factorii interesați în această zonă. Însă vreau să subliniez faptul că aceste chestiuni nu pot fi niciodată subestimate niciodată, oricât atenție li s-ar da, nu este suficientă. Și aș vrea să invit Suedia să urmărească foarte îndeaproape această situație și să ia pașii necesare, ori de cât, măsurile necesare ori de câte ori este nevoie. Mulțumesc. Mulțumesc. Pot să garantez deputaților că Suedia face acest lucru urmărim îndeaproape toate chestiunile sensibile legate de mediu în zona Mării Baltice, care este expusă riscurilor care sunt generate de diferite proiecte și de aceea avem niște condiții de mediu foarte stricte care trebuie respectate de aceste proiecte pe care le urmărim îndeaproape. Avem organisme uh, adecvate care fac acest lucru. Uh, zona economică suedeză este afectată, nu doar teritoriul și sunt foarte atenți pentru a ne asigura că toate convențiile internaționale relevante care stabilesc măsurile sunt respectate. Mulțumesc, domnule ministru, și acum trecem la următoarea întrebare, următorul subiect. E o întrebare din partea doamnei Țicău și se referă la eliminarea barierelor în care liberei circulații a forței de muncă între statele membre. Aveți cuvântul. Rådet vill påminna om att fri Vă mulțumesc. Consiliul ar dori să vă amintească că libera circulație a persoanelor este unul dintre drepturile fundamentale garantate în, legis- în achiul comunitar. Acest, aceasta include dreptul de a locui și de a lucra într-un alt state membre. Consiliul a subliniat pentru statele membre care au măsuri, tran, uh, de tranz, măsuri tranzitorii, e bine, uh, în acest sens, uh, trebuie să reconsiderăm aceste măsuri tranzitorii, astfel încât să eliminăm obstacolele atâta timp cât nu există riscul ca acestea să fie reintroduse Trebuie să ne asigurăm că statele membre permit persoanelor să intre din noi state membre, iar cei care au locuit sau au trăit într-un alt stat membru sunt acoperiți de măsuri tranzitorii. În plus, trebuie ca familiile uh, să uh, fie luate și ele în considerare. În ceea ce privește flexibilitatea liberei circulații, E bine, statele membre au spus că doresc mai mult acces din partea uh, pentru statele, noile state membre, atâta timp cât acestea respectă legislația. În noiembrie 2008, Comisia uh, și-a prezentat raportul cu privire la uh, efectele liberei circulații din partea noilor state membre, România, Bulgaria și așa mai departe. Uh, s-a arătat că uh, această liberă circulație a dus la o creștere economică. Libera circulație în Uniunea Europeană după extindere nu a dus la distorsionări pe piața locurilor de muncă, dar s-a menționat și faptul că piața forței de muncă este excepția și nu regula. Comisia a tras concluzia că este nevoie de mai mult timp pentru a ne adapta la această situație. Libera circulație a forței de muncă este ceva foarte important pentru Uniunea Europeană. Trebuie ca forța de muncă să se poată mișca liber, un lucru foarte util și în moment de criză, astfel încât să combatem excluziunea socială și sărăcia. statele membre au dreptul de a-și menține restricțiile până când trecem în cea de-a treia uh, etapă de tranziție. Având în vedere criza, uh, totuși credem că aceasta nu trebuie să fie utilizată ca un pretext pentru a uh, prelungi prevederile tranzitorii. Chiar și după această etapă s-ar putea să fie uh, dificil să obținem suficientă forță de muncă pentru a completa necesarul. În iunie 2009 am analizat uh, din nou această, aceste aspecte. Am văzut că 3 din 15 state membre au spus că au existat într-adevăr distorsiuni pe piața forței de muncă. Germania și Austria în continuare au restricții a liberei uh, circulații, au un sistem uh, prin care trebuie să se obțină un permis

Are cuvântul doamna ministru. Eh, Mulțumesc, doamna Zicău. Președințiile franceze, cehă și suedeză, în concluziile lor, au spus că extinderea Uniunii Europene reprezenta un avantaj imens pentru întreaga Uniune Europeană. Uh, extinderea Uniunii Europene a contribuit la dezvoltarea economică și că nu au fost înregistrate distorsiuni pe piață din punct de vedere economic. Există mecanisme pentru a Uh, face față acestei perioade de tranziție și, într-adevăr, trebuie să cerem statelor membre să ia măsurile ce se impun în așa fel încât să poată fi înlăturate toate uh, barierele și obstacolele care ar putea duce la anumite discriminări pentru că există mână de lucru competentă în toate statele membre ale Uniunii. vom proceda la o evaluare a acestui subiect. frau präsidentin! die fragestellerin konzentriert sich natürlich. vă referiți în principiu la statele membre din care pleacă o parte a forței de muncă pentru a munci altundeva. Însă Austria este o țară care este ținta imigranților uh, și dacă nu se prelungesc uh, termenele, vom, fi, vom avea o piață complet deschisă. Mai ales acum însă, având în vedere criza, o uh, imigrație sub, uh, suplimentară ar fi dus la o supra-solicitare a pieței noastre de muncă și ar fi dus la niște tensiuni sociale pe care nu ni le dorim. Întrebarea mea este că dacă a, întrebarea mea este dacă aceste probleme cu care se confruntă Germania și Austria sunt recunoscute, sunt conștientizate și dacă se prevăd soluții în acest sens. Eh, eh. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, toate statele membre au fost afectate de către criza economică și de către șomaj. Uh, Bineînțeles, situația este diferită în diferitele state, dar cu toți am fost afectați. Măsurile tranzitorii au fost justificate. Fiecare stat a putut să le introducă după cum a dorit și le poate extinde. Nu mai trebuie să trimită o justificație, o justificare comisiei. În ceea ce privește Austria, nu cred că este un pericol mai mare decât în alte state membre. Toate statele membre au uh, probleme pe piața forței de muncă. Comisia a menționat în raportul său că nu există motive să se creadă că imigrația a dus la distorsionări pe piața forței de muncă niciunul dintre state. În țara mea, în Suedia, nu am văzut niciun fel de uh, legătură între șomaj și uh, libera circulație. Cei care vin sunt perfect integrați. Vă mulțumesc. Trecem la următoarea întrebare din parea domnului Șontis, care se referă la hărțuirea de către Turcia a mijloacelor de transport aerian ale Serviciului de Control al Frontierelor Externe al Uniunii Europene, Frontex. Rodet är medveten om de händelser... Mulțumesc, doamnă președinte, da, Consiliul cunoaște incidentul acesta și uh, Președinția ar vrea să transmită Turciei ca țară candidată că trebuie să împărtășească valorile și obiectivele UE prevăzute în tratatele acestea. Trebuie să vedem angajamentul lor față de pace, față de o bună vecinătate și pentru o bună rezolvare a conflictelor. Acestea sunt principiile din UE și conform concluziilor Consiliului am cerut Turciei să evite orice tip de amenințare și orice posibilitate de conflict care să afecteze uh, bunele relații de mm, vecinătate și să se încerce o rezolvare uh, a problemei. Vreau să vă spun că pe 19 mai am analizat această chestiune și întâlnirea, la întâlnirea dintre Troica UE și, omul, și reprezentantul turc, în ceea ce privește avioanele folosite de Frontex, Frontex colaborează cu uh, în multe operațiuni pentru a sprijini și pentru a apăra frontierele europene. 1. Această operație uh, va fi găzduită de Grecia în acest an în încercarea de a împiedica tranzicul ilicit de persoane prin Turcia, din țări cum ar fi cele din Africa de Nord. Deci e vorba de operațiuni tehnice care se vor derula la granița Uniunii Europene și sigur Grecia este informată în acest sens. În ceea ce privește cooperarea dintre Frontex și autoritățile relevante turce, există negocieri în derulare cu privire la ce trebuie făcut și rezultatele par să fie bune. Acorduri înseamnă că există schimb de informații și că turcii vor putea participa la activitățile Frontex. Acesta este genul de cooperare care ar putea să ducă la bune relații între noi și ei. Domnul Șuntis, domnul ministru, vreau să îmi repet și eu aprecierea pentru eforturile pe care le faceți pentru a ne da niște răspunsuri atât de uh, consistente. Ne-ați spus despre cum colaborăm cu Turcia, dar nu ne-ați spus și am să rep repet întrebarea, uh, în ceea ce privește Frontex, aș vrea să știu, au uh, încălcat, au pătruns uh, ilegal sau neautorizat în spațiul aerian turc, așa cum spune Turcia, este o chestiune foarte importantă. Am vorbit cu domnul Fernandez, care de curând a fost în Grecia și mi-a spus că nu au fost uh, niciun fel de încălcări de acest sens și că piloții le-au confirmat acest lucru. Deci, așa cum, uh, aș vrea să știu dacă, așa cum susțin turcii, a fost uh, vorba de o intrare neautorizată în spațiul aerian turc sau nu. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, este foarte dificil pentru președinția suedeză să stabilească atunci când a avut loc o încălcare de acest gen au fost mai multe cazuri în care ni s-au spus că mulți colegi greci au preocupări în acest sens. Am discutat lucrurile, am uh, dialogat cu autoritățile turce, cu omologii turci și i-am încurajat să aibă niște relații de vecinătate bune, dar este foarte dificil pentru președinție să stabilească când a fost vorba de o astfel de încălcare până la urmă totul se reduce la prevederile convențiilor internaționale și deci cele două state trebuie să se ocupe. Doamna Movai s-a spus că doriți să luați din nou cuvântul. Dacă este pe acest subiect, aveți 30 de secunde thoughts because I didn't indicate it, but I... Citiți gândurile, doamna președinte. N-am indicat nimic, însă doream totuși, într-adevăr, să mă, să-mi cer iertare pentru faptul că am utilizat 20 de secunde suplimentare din, această, din timpul uh, consacrat unor dezbatere atât de aprinse și pentru faptul că am menționat brutalitățile polițienești în țara mea. Îmi cer scuze pentru asta. Member, if you have a question. Aș dori să Uh, sugerez uh, membrilor că în momentul în care au o întrebare specifică diferită de cea adresată să o trimită în scris. Și sunt multe întrebări care trebuie să primească un răspuns în această seară și tocmai din respect pentru colegi vă rog să respectați procedura. Și acum putem să trecem la întrebarea următoare și anume domnul Van Heck nu este prezent în sală, atunci trecem la întrebarea următoare, întrebarea doamnei McGuinness cu privire la revizuirea regulamentului 1 pe 2005. Doamna ministru, vă rog, uh, aveți cuvântul și ultima noastră întrebare. Mulțumesc pentru această întrebare. Bineînțeles, Consiliul împărtășește nemulțumirea deputaților Președinția a răspuns la o întrebare asemănătoare a doamnei Harkin în luna septembrie. Ne dorim să încurajăm dezbaterea pe această temă. Este una dintre prioritățile președinției noastre. Pe 7 septembrie am obținut informații din partea Comisiei referitor la faptul că există un proiect de lege, de legislație, care să revizuiască uh, acest regulament 1-2005. Bineînțeles, am explicat că e nevoie de mecanisme suplimentare în materie de control, mai ales când vine vorba de transport internațional al animalelor vii. E nevoie de o poziționare, spre exemplu, prin satelit a acestor camioane de transport și doar printr-o cooperare dintre autorită- între autoritățile din statele membre ne putem da seama dacă există uh, infracțiuni sau nu. Acest uh, regulament 1 bară 2005 se referă la condițiile de transport și asta ține de competențele statelor membre. Ele sunt cele care pot acorda autorizațiile și ele sunt cele care pot organiza uh, inspecțiile. Există anumite aspecte, anumite uh, subiecte care țin de competențe diferite, spre exemplu durata maximă a unei călătorii. Bineînțeles, sperăm cu toții să obținem o propunere concretă cât mai repede posibil. Imediat ce Comisia ne va face această propunere concretă în scris, o vom studia și vom ține seama de observațiile dumneavoastră. Mulțumesc. Care cuvântul doamna McGuinness. Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. În, în, împărtășesc uh, îngrijorările dumneavoastră despre bunăstarea animalelor uh, și condițiile lor de transport. Îmi doresc un regulament foarte clar și aș spune că nu avem nevoie de un regulament suplimentar, ci de o implementare corectă și riguroasă a legislației care există deja. Comentariile noastre cu privire la supravegherea camioanelor par uh, satelit și așa mai departe, da. Însă vedeți că problema se situează la nivelul transportului și asta din cauza faptului că nu avem o implementare corectă a regulamentului în vigoare. Câteva comentarii? Da, mulțumesc. Nu sunt un expert în ceea ce vește transportul cailor, dar se întâmplă de multe ori ca implementarea să fie problema pentru că nu e neapărat nevoie de un nou regulament. Și odată ce vom avea o propunere din partea Comisiei, vom vedea cum anume au fost evaluată această implementare, dacă e nevoie de măsuri suplimentare sau dacă, așa cum ați spus dumneavoastră, e nevoie de o întărire a uh, supravegherii, a modului în care se implementează regulamentul în vigoare. Uh, avem o întrebare suplimentară din partea domnului Kelly. Da, mulțumesc, doamna președinte. Uh, ca urmare a întrebării puse de doamna McGuinness, Irlanda depinde foarte mult de modul în care se transportă animalele și uh, în, în străinătate și aceste uh, transporturi sunt extrem de scumpe. Aș dori să știu dacă veți ține seama și de, acest trans, uh, de aceste condiții în momentul în care veți face această evaluare, pentru că acest lucru reprezintă un buget deosebit de important în uh, bugetul fermierilor irlandezi. Mulțumesc! doamna ministru. Da, știu cât este de grea situația în calitatea noastră de insulă. Uh, știu cât e de grea situația pentru Irlanda. Uh, într-adevăr, noi suntem la curent cu aceste probleme și știm că există cerințe din partea cetățenilor să se țină seama de bunăstarea animalelor pe durata transportului și că e nevoie de măsuri adecvate, e nevoie de evaluarea măsurilor deja întreprinse pentru a vedea dacă acestea sunt suficiente, dacă sunt corecte, dacă e nevoie de măsuri suplimentare. Bineînțeles, vom ține seama de toate aceste aspecte pe, înainte de a trece mai departe la noi legislații. Noi am discutat deja cu anumite state membre în acest domeniu și este evident că toate statele membre vor avea ocazia să-și exprime punctul de vedere pe marginea acestui subiect în discuții viitoare. Mulțumesc, spune doamna președinte, dumneavoastră ați uh, indicat faptul că veți lua întrebări suplimentare doamna, domnul Tuses, doamna, domnul Kelly, se pare că veți accepta aceste întrebări. Întrebarea domnului Tuses se referă la supravegherea electronică în Uniunea Europeană. Yes. uh, uh he, Mr. Tusas has left. Okay. Se pare că domnul Tusas a plecat. Îmi pare rău, spune doamna președinte. Atunci am în vedere că așa este, că asta este situația. Atunci trecem la portofoliul comisarului pentru sport. Și ultima întrebare. Yes, thank you. Yes, there you are. Yes, of course. Um, it was my, my, my second. Da, uh, era în următorul dosar. Trebuia să-l caut. Uh, da, după cum ați spus și dumneavoastră atunci când tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, va uh, furniza o bază juridică care să ne permită să promovăm sporturile europene luând în considerare natura acestuia, structura acestuia, uh, tipul de activitate și funcția sa socială. Însă, Consiliul nu se poate ocupa de uh, compoziția viitoarei comisie, comisii. Numai președintele comisiei poate face acest lucru. Cred că sănătatea și sportul merg mână în mână. Sportul furnizează și un sprijin pentru democrație, um, aspecte sociale, atunci și chiar ne face plăcere chiar și când joacă clubul local și când avem campionate mondiale. Însă sportul este important și în a păstra uh, valorile democratice și în, în uh, îngrijirea sănătății. Dar ni se pare că sportul este ceva ce ține de domeniul național și trebuie să fim prudenți în extinderea uh, competențelor uh, noastre. Domnule Kelly, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc pentru că mi-ați acceptat întrebarea și vă mulțumesc și pentru răspunsul dumneavoastră. Cred că ați vorbit foarte clar. Sunt convins că atunci când tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, vom putea coopera astfel încât să uh, ne asigurăm că sportul poate să, fie, să, să primească suficientă atenție. Doamnă McGuinness, cred că dumneavoastră uh, veți avea ultima cuvântul. Am o întrebare, pentru că domnul Kelly este timid și nu a spus că a fost uh, președinte al Asociației de Atletism uh, Galice, cea mai importantă asociație uh, sportivă din Irlanda. Trebuia să spun asta. Vă mulțumesc pentru această informa informație. Cu această informație pozitivă uh, încheiem uh, runda de întrebări și răspunsuri. Restul întrebărilor vor fi uh, răspunse în scris. Pe 5 octombrie 2009, Comisia pentru uh, Afaceri Juridice a uh, declarat inadmisibile cererile de ridicare a imunității a